If I could bring the meeting to order, I can now see you because Mr. Down and taken all his media with him. <laughs> nu vă vedeam pentru că e plin de camere de luat de vedere. Haideți să începem, dacă sunteți de acord, cu comunicările președintelui. Mai întâi salutăm un grup de vizitatori din circunscripția doamnei Gezine Meissner, deci din, jurea Hanov- din jurul Hanovrei, dar mai este și un membru acestei delegații care a venit din Emden. Am înțeles că pentru el a așteptat autobuzul de la Hanovra destul de mult. Bine ați venit în mijlocul nostru. Și sper că veți pleca cu amintiri plăcute din, de la această reuniune. Vă dorim o ședere plăcută. O ado- în al doilea anunț al președintelui. Uh, Vreau doar să vă spun că astăzi este ultima zi în care asistenta mea, Julia, va lucra pentru mine. De acum încolo va lucra pentru Asociația Transportatorilor Feroviari de Marfă. Giulia a fost uh, timp de 5 ani uh, mâna mea dreaptă aici în calitate de ajutor al președintelui și vreau să-i mulțumesc personal alături de toți colegii care au beneficiat de serviciile ei pentru tot ce a făcut pentru noi și vă dorim mult succes, Giulia, pe viitor. Reuniunea coordonatorilor din 20 feb- februarie. Ia, ce avem noi aici? Trecerea Uh, pe mărfurilor pe uh, calea feroviară. Aici am uh, scris o adresă Comitetului pentru Comisie de Control Bugetar, rugându să ia um, acte noile dispoziție. și la diverse coordonatorii au spus că ar dori să revină asupra raportului Live Treat care va fi votat azi. Nu avem uh, rapoarte realocate la ultima reuniune a coordonatorilor de acum câteva zile. Totul va fi lăsat pe seama noului Parlament, noului legislativ. Coordonatorii au recomandat ca uh, exercițiile de corigendum cu privire la accesul la piețele internaționale ale transportatorilor rutieri de autocare să fie amenat. În, mai avem niște bani necheltuiți. Nil se ocupa de ei până acum și tocmai ca să aibă ceva de făcut pe durata verii, am dat trei rapoarte, trecere, comodatitate de la Uh, șosea la porturi, la uh, nave, un dosar pe tema porturilor și încă unul. În ce privește valoarea adăugată europeană a participanților non-europeni la rețelele de transport, um, mai avem câteva de făcut și la diverse am discutat o chestiune ridicată de vers cu privire la uh, finanțare și transparență. Grupul a convenit uh, ca președintele, să se adreze, președintele Comisiei să se adreseze comisarului Calas într-o scrisoare oficială. Mai este și o, o întrebare orală pe această temă programată pentru plenarea din aprilie, dar indiferent de uh, acest fapt, vom uh, scrie această scrisoare către comisarul Calas. Dacă nu mai sunt alte observații cu privire la uh, rezumatul ședinței coordonatorilor, coordonatorilor trecem la vot. Vreau să vă mai reamintesc că azi, la ora 11, vicepreședintele Comisiei Calas ne va raporta care sunt uh, cele mai recente noutăți de la ultimul uh, Consiliu Ministerial al Ministrului de Transport. Bun, s-a pregătit toată lumea. Haideți să trecem la un vot de probă. Votul e deschis. Introduceți cartelele. A votat toată lumea? Bun, atunci închid votul. Sistemul lucrează, funcționează bine. Oare trebuie să vă reamintesc noile reguli? Deci, votul final este vot cu apel nominal. Oricum, nu trebuie să faceți uh, dumneavoastră nimic, că mașina vă înregistrează, numai să știți de aceste noutăți. Bun, primul vot este aprobarea acordului cu Consiliul și Comisia cu privire la propunerea de directivă pentru uh, revocarea directivei 96-98-EC, raportor Dominic Riche, uh, un singur vot, am deschis votul electronic final. A votat toată lumea. Atunci închid votul. Se adoptă 32 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Foarte bine, Dominic. Felicitări ție și echipei tale. Următorul vot vizează aprobarea unui acord al, între Consiliu și Comisie cu privire la propunerea de regulament pentru finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției de Securitate Marină Europeană, care acție la poluarea cauzată de nave și care ațe la polu- poluarea cauzată de instalații de gaze. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 30 pentru, 5 împotrivă, o abținere se adoptă. Felicitări lui Keith și echipei sale pe acest dosar. Al treilea vot vizează propunerea de regulament în legătură cu amendarea regulamentului Consiliului 718 din 99 privind uh, promovarea uh, transportului naval intern. Votul este deschis. A votat toată lumea? Bun. Atunci închid votul. 34 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Felicitări doamnei Vertman Col și echipei dumnei. Mă rog, următorul vot nu este tocmai atât de simplu ca primele trei. Urmează lista de vot privind proiectul de raport uh, pe propunerea de directivă cu privire la anumite Uh, dimensiuni și greutăți maxime pentru anumite vehicule rutiere implicate în traficul internațional și în traficul de marfă rutier internațional. Raportor este domnul Leichtfried. Haideți să începem. Ne-ar ajuta dacă Camera de luat vederi ar putea să îmi elibereze vederea asupra colegilor pe care îi vânez eu de obicei aici în sală. Să văd cum votează. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14 și 133 identice. Cine, sunt, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 132, a, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 2, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 172. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic la 172 voturi deschis. A votat toată lumea? ECR-ul are un vot în plus. Așa ne comunică sistemul.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 A votat toată lumea? Închid votul. Se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din nou. Cred că va fi aceeași majoritate, oricum deschid votul. A votat toată lumea? Închid votul acum. Se respinge și asta. 175 și 181 Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 3. Cine Vreți să verificăm? Bine, haideți să verificăm amenamentul 181. Vot deschis. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentele 19, 21, 27, 31, 341 și 8. În bloc. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea? Bun, închid votul. Se resping. 202 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 221 și 68 împreună. cine pentru? împotrivă, abțineri respinse. 226 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 226, vot deschis. A votat toată lumea? Bun, închid votul. Se respinge. 20, 220 și 238 pentru, împotrivă, abține respinse. 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 222 pentru, nu, 222 cade. Următoarele 3, de fapt, sunt caduce. Atunci trecem la compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Care urmează acum? Problema e că paginația e diferită de la document la document. Deci, 237. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 237. Cred că se adoptă, dar verificăm votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închidem votul. Se adoptă. 239 pentru. Împotrivă. Abțineri.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 abțineri, respins. Verificăm. Am deschis votul pe 328. A votat toată lumea? Închid votul. Eram eu sigur. 330 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 329 cade, 331 o ștergere, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 46 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 337 pentru, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 338 și 339 identice. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm 338 și 339. Vot e deschis. A votat toată lumea? Închid votul. Și se adoptă. Hmm. 345 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 342 și 344 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 343. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 346. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Vot deschis. A votat toată lumea? Închid votul atunci. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 364. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. La considerente. 52. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 51 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 1. Vot deschis. A votat toată lumea? Vot închis atunci se respinge. 55 pentru, împotriva, abțineri, respins. 56 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 56, votul e deschis. Cred că se adoptă, dar trebuie să vedem. Am închis votul. Se adoptă, iată. 57 57, dacă se comună cu 56, cine e pentru? Împotriva, abțineri, verificăm și aici. A votat toată lumea? Bun, am închis votul. Și se respinge asta. 58, în aceleași condiții, pentru, împotriva, abțineri, verificăm și aici. Am deschis votul. A votat toată lumea? Bun, atunci l-am închis. Și se adoptă. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 60 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 este următorul amendament. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 69. Votul e deschis. A votat toată lumea? Bun. Închidem votul se respinge. 66 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 67 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 70. Am deschis votul. A votat toată lumea. Închidem votul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 unde am rămas? La 72. Domnul Benion, cine e pentru? Împotriva. Abțineri adoptat. 4. Pentru. Împotriva. Abțineri adoptat. 75 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 93 pentru, împotriva, abțineri, respins. 108 pentru, împotriva, abțineri, respins. 110 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 115 pentru, împotriva, abțineri, respins. 113 pentru, împotriva, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 112 voturile deschis. Până atunci am și eu posibilitatea să-mi prepar ceaiul. A votat toată lumea? Bun, atunci închid votul și iată că se adoptă. Se respinge, se corectează președintele. 114 pentru, împotriva, abțineri, respins. 9 pentru, Împotrivă? abțineri, verificăm amendamentul 9, vot deschis. A votat toată lumea? Vot închis acum. Se respinge. 116 pentru, Împotrivă? abțineri, adoptat. 118 pentru, împotriva, abțineri, respins. 119 pentru, împotriva, abțineri, respins. 120 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 121 cu 120 combinat pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Am deschis votul pe 121. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Și se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 124 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 125 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. 1, 2, 5, 125, votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închidem votul. Se adoptă. 1, 2, 6 pentru, împotriva, abțineri, respins. 127 pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm și aici, verificăm 127, vot deschis. Și am închis votul. Se respinge. Și 128 e neadmisibil și atunci votul final electronic e deschis acum. Deci este vot cu apel nominal electronic. A votat toată lumea? Închid votul acum. 35 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri și acum trecem la votarea rezoluției legislative. Încă nu aplaudați, am deschis votul și vă întreb dacă ați votat cu toții, atunci închid votul și 35 pentru, 4 împotrivă, 2 abține și acum puteți să aplaudați dacă vreți. Felicitări domnului Jörg Leichtfried. Domnule Leichtfried. Domnule președinte, stimați colegi, nu vreau să vă rețin prea mult vreau să mulțumesc doar, în special raportorilor din umbră, dar și tuturor celorlalți care mi s-au alăturat uh, în redactarea acestor compromisuri. Mă, le mulțumesc și celor care nu au susținut compromisurile, de fapt. Pentru că Comisia, prin ce ne-a propus, ne-a sugerat să muncim pe brânci, noi, iar noi am reușit să ne achidăm de această sarcină. N-a fost ușor, dar până la urmă am reușit. Eu cred că rezultatul este unul foarte, foarte bun și vă mulțumesc din suflet încă o dată. Thank you, Mr. Lightfried. Mulțumim, mulțumim domnului raportor și raportorilor din umbră pentru eforturile lor. Acum vreau să văd dacă avem vreun reprezentant din partea Băncii Europene de Investiții cu privire la inițiativa legată de obligațiunile pentru finanțarea de proiecte. Avem aici uh, un reprezentant. Așteptăm uh, puțin pentru instalarea sistemului de care are nevoie. Aveți puțină răbdare.

Okay, colleagues, if you still got interview... Dragi colegi, dacă încă trebuie să mai dați vreun interviu, vă rog să o faceți afară. Dacă trebuie să vă întâlniți cu cineva, vă rog tot afară. Okay. Next on the agenda is... Următorul punct pe ordinea de zi este prezentarea din partea Comisiei și a Băncii Europene de Investiții a proiectului um, Europa 2020 de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte. Regulamentul Comisiei prevede prezentarea unui raport intermediar cu privire la progresul fazei pilot al acestei inițiative cu reuniunea coordonatorilor de pe 17 februarie a hotărât să invite comisia și reprezentanți ai BEI pentru a informa această comisie cu privire la inițiativa Europa 2020 de emitere de obligațiuni. Avem doi vorbitori, domnul Casoni, șef al politicilor de finanțare a luptei împotriva schimbărilor climatice și Euratom. Cu siguranță plăcuta de pe ușă are o, e, e foarte mare. Și domnul uh, Murphy, șef al uh, Departamentului de Infrastructuri al BEI. Aveți 15 minute la dispoziție fiecare. Ați hotărât cine începe. Comisia începe? Bine, comisia începe. Vom, uh, vom lăsa comisia atunci să, să înceapă. Domnul Casoni, mulțumesc. Și mulțumim comisiei pentru că a invitat comisia aici și reprezentanții EB pentru această, această prezentare. Această comisie s-a implicat în promovarea acestei inițiative. Ne bucurăm să fim aici. Îmi cer scuze pentru vocea mea. Dacă cumva rămân fără voce, vom uh, trece la intervenția BEI. În ceea ce privește Comisia, această inițiativă este parte dintr-o politică mai generală care dorește să răspundă nevoilor de finanțare în Europa, iar transporturile sunt unul dintre domeniile cheie în care nu există suficiente investiții. Poate că vă aduceți aminte că acum un an Comisia a emis o carte verde cu privire la finanțarea pe termen lung a economiei europene. Pe 26 martie vom uh, emite și un plan de acțiune uh, de monitorizare a diverselor domenii în care considerăm că este nevoie de o îmbunătățire a măsurilor europene. Infra infrastructura este un domeniu important, de asemenea IMM-urile. Acolo considerăm că e nevoie de noi măsuri. Și Parlamentul a adoptat um, un raport din proprie inițiativă și Consiliul a stabilit un grup de lucru împreună cu grupul um, de lucru la nivel în, a, înalt. La nivel internațional e o dezbatere în curs. La nivel G20 are loc um, o întâlnire a unui grup de lucru, chiar acum în Australia. Acolo se discută modul în care s-ar putea face o finanțare și investiție prin intermediul piețelor de capital pentru susținerea infrastructurii. Acesta este unul dintre subiectele importante, nu numai la nivel um, european, dar și la nivel internațional. Ca urmare a crizei, finanțarea um, din uh, partea băncilor nu mai poate să fie un um, pilon um, atât de solid în finanțare, așa că e nevoie de implicarea tuturor actorilor. De exemplu, fonduri speciale, um, companii de asigurări și așa mai departe. Acest uh, lucru, desigur, trebuie să țină cont și de constrângerile bugetare naționale. Deci e nevoie de găsirea de noi resurse pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, iar aceste obligațiuni pentru proiecte reprezintă un astfel de instrument. Puteți vedea foarte clar acest grafic. În următoarele zile vom avea și cifrele pentru 2013 pe acest grafic. Deocamdată vedeți că nivelul general de finanțare a proiectelor pentru infrastructură în Europa a scăzut semnificativ. Probabil că în 2013 se va vedea un mic progres, o reluare a creșterii în anumite domenii dar oricum ne situăm cu mult sub nevoi așa cum uh, s-a văzut uh, în cadrul TNT uh, și TNE. În ceea ce privește piața de obligațiuni, tranzacțiile cu astfel de obligațiuni, după o perioadă în care s-au finanțat tranzacții prin intermediul obligațiunilor, a apărut o perioadă în care acestea au dispărut între 2007 și 2012, în special din cauza dispariției organizațiilor care au, erau capabile să sprijine, să garanteze finanțarea din partea băncilor acestor proiecte. Această dispariție este practic substituită parțial de această inițiativă de emitere de obligațiuni pentru proiecte. Banca Europeană de Investiții oferă subscriere, anunță subscrierea la aceste obligațiuni Și când se construiește un portofoliu de operațiuni, bugetul uh, european garantează pentru riscurile primare, iar uh, restul sunt suportate de Banca Europeană de Investiții, tocmai pentru a finanța proiecte, proiecte de gen uh, infrastructură de transport. Avantajul este că proiecte în care nu ar nu, instituțiile nu ar investi devin posibile și, de asemenea, scade riscul total al pachetului de finanțare. avem obligația de a raporta la șase luni Consiliului și Parlamentului. Am um, redactat un raport uh, intermediar în decembrie și o evaluare completă va fi desfășurată în 2015, iar în 2016 programul va fi desfășurat pe deplin. două tranzacții au fost închise, în, încheiate în domeniul energetic, în curând vor fi încheiate câteva tranzacții și în domeniul transporturilor. Această inițiativă a fost uh, salutată de toate piețele ca o inițiativă pozitivă din partea Comisiei și a BEI. Aceasta ne ajută să reconstruim piața emisiunilor de obligațiuni care părea să dispară. Cunoașteți foarte bine mecanismul de conectare a Europei, nu voi da multe detalii despre acesta, însă inițiativa cu privire la emiterea de obligațiuni face parte din acesta. Până la 10% din bugetul acestui instrument s-ar putea dedica instrumentelor financiare, printre care se enumeră și obligațiunile pentru proiect. În 2013 bugetul a fost de aproximativ 230 de milioane, împărțit între transportul și internetul de bandă largă. Și se prevede aceeași sumă pentru următoarea perioadă. În 2000 2015, după 2015, se va decide cu privire la punerea în aplicare a, acestui, a acestei inițiative, după evaluare. Uh, Împreună cu BEI uh, analizăm restul instrumentelor și mecanismul de conectare a Europei. Pregătim uh, în continuare instrumente precum garanțiile pentru proiectele în domeniul transporturilor, de exemplu. Și pe viitor ne gândim și la instrumente de capital pentru, pentru, uh, pentru aceleași uh, scopuri. Acum uh, voi da cuvântul colegului de la BEI pentru a continua prezentarea. Mulțumim, domnule Murphy. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru invitația de astăzi. Eu voi voi face câteva remarci introductive, preluând um, de la intervenția domnului colegului meu, acest instrument are scopul de a reduce riscul investirii în proiecte. Implicarea BEI în aceste proiecte, dată fiind experiența noastră în finanțarea pe termen lung a proiectelor de infrastructură reprezintă un factor de calitate pentru investitori care au avut experiență pozitivă până acum în termen de investiții. Scopul inițiativei este, deci, de a atrage investiții pe termen lung, de a practic de a completa rolul sectorului bancar. Nu e vorba numai de disponibilitatea fondurilor pe termen lung, ci de competitivitate, de valoare pentru bani, pentru autoritățile publice. Cred că experiența de până acum a fost una pozitivă și acum voi încerca să dau câteva exemple. Prima inițiativă pentru proiecte a fost emisă în Spania pentru proiectul Castor, un proiect în domeniul energetic cu o valoare de 1,4 miliarde de euro. Bay a fost un fel de investitor, a investit 300 milioane Obligațiunea a fost plasată pe piață și a atras în Europa 29 de investitori. Această obligațiune prevedea 12 ani de finanțare și, de asemenea, condiții financiare atractive, echivalentă cu prețul obligațiunilor suverane plus uh, un punct de bază dar, iar acesta a fost un lucru foarte bun, dat fiind uh, amploarea proiectului și nevoile mari de finanțare. Apoi am mai avut o emisiune de obligațiuni pentru proiecte în Marea Britanie la sfârșitul lunii noiembrie și aici lucrurile s-au desfășurat bine în ceea ce privește interesul investitorilor. A fost subscrisă de trei ori mai mult decât ne așteptam. Apoi uh, s-a plasat la 125 puncte de bază, o reducere semnificativă comparativ cu prețurile și nivelurile de finanțare dinainte. Cred că este un alt exemplu pozitiv, nu numai în ceea ce privește interesul investitorilor, dar și cu privire la condițiile în care aceștia doresc să investească în proiecte pe termen lung. Așa cum a spus și domnul Casoni, lucrăm la încheierea tranzacțiilor. Chiar în acest moment așteptăm o primă încheiere a tranzacțiilor în domeniul transporturilor. E vorba de un proiectul A11 în Belgia. Va avea loc uh, un eveniment formal, un eveniment oficial în weekend. Este un uh, primele două proiecte prevedeau finanțare pe termen lung, dar era vorba de proiecte care începuse reconstrucția deja în acest uh, proiect uh, va, va, încep, va demara construcția de, de săptămâna viitoare. Investitorii au arătat că doresc să financeze astfel de proiecte și doresc să ofere și o structură. Emisiunile de obligațiuni se vor face pe baza nevoilor proiectului, pe baza planurilor de construcție, lucru care, desigur, ameliorează finanțarea. Acesta este un proiect uh, în cadrul căruia autoritățile au analizat uh, această soluție a obligațiunilor și au analizat-o cu finanțarea din partea sectorului bancar și au decis ca în cele din urmă să meargă pe soluția obligațiunilor deoarece prezintă avantaje în ceea ce privește condițiile și avantaje pe termen lung. În cadrul calendarului fazei pilot, am identificat câteva proiecte cu potențial foarte mare. E vorba de un total de 1,220 de milioane, care include și poten- noi potențiale proiecte. De asemenea, luăm în considerare proiecte care pot fi aprobate până la sfârșitul anului 2014. Ar trebui ca în cadrul mecanismului de conectare a Europei să se ia decizia pentru finanțare suplimentară în 2014 și 2015 ca să nu existe lacune. În aceste proiecte e vorba de o consolidare a uh, creditelor, astfel încât um, costurile totale, costurile de investiții sunt uh, practic un multiplu al uh, acestei consolidări a creditelor. Să vedem care sunt lecțiile pe care le-am învățat, ce feedback am primit de când am lansat această inițiativă împreună cu Comisia Europeană în noiembrie 2011 până în 2013 um, și până acum, în 2014, ne dăm seama că uh, este un potențial enorm al pieței. Se poate investi în proiectele de infrastructură pe termen lung. A fost un interes major în aceste obligațiuni, interes pe care l-am sprijinit până acum. Și cred că acest lucru demonstrează că condițiile financiare sunt foarte atractive atât pentru investitori cât și pentru autoritățile publice pentru a lansa astfel de proiecte. Sunt și anumite proiecte care nu sunt eligibile pentru aceste, aceste obligațiuni, dar au fost finanțate pe modelul bilateral de anumite instituții. cele două emisiuni de obligațiuni care au avut loc până acum pentru proiectul uh, Castor și European și cel din Marea Britanie au avut loc pe piața obligațiunilor publice. 2014, de asemenea, arată un potențial foarte bun pentru această inițiativă. Am menționat proiectul din Belgia, dar și mai sunt proiecte și în alte țări, Italia, Irlanda, Marea Britanie și Franța, lucru care va duce la o diversificare, desigur, o mulțime a numărului de țări, care implică și o diversificare a tipurilor de proiecte. Obiectivul era acela de a pune în aplicare 5 până la 7 proiecte. s-a, recunoscut valoarea acestei inițiative în mobilizarea interesului de, din partea instituțiilor pentru sprijinirea proiectelor de infrastructură și credem că Comisia și BEI au jucat un rol important în aceasta. În ceea ce privește dezvoltarea proiectelor în pregătire, un aspect Esențial este numărul de proiecte lansat de autoritățile publice, desigur, ale legătură cu finanțarea publică, cu disponibilitatea resurselor. La nivel de proiect, se depinde mult de ajungerea la, la anumite acorduri, de structura de finanțare și credem că soluția obligațiunilor și-a demonstrat valoarea atât în proiectul autostrăzii 11, care îmbunătățește condițiile, finan, condițiile financiare, este o dovadă suplimentară a faptului că investitorii răspund așa cum trebuie nevoilor de finanțare a proiectelor. Desigur, se vor consolida creditele în momentul în care e vorba de o valoare adăugată. Ne interesează în special țările și proiectele în care acest lucru poate să facă cu adevărat o diferență în uh, interesul manifestat de investitori. Agențiile de discreditare, desigur, au luat cele anumite decizii. Acest lucru ne arată cum este privită această inițiativă de agențiile de, uh, de notare. Acest proiect, proiectul din Belgia, va trece de la un 3B- minus la A. Acest lucru înseamnă um, o investiție solidă și vine în conformitate cu obiectivul acestei inițiative, cu ceea ce dorește să, să facă până la urmă. Ce dorim să facem de acum încolo? În domeniul proiectelor um, ecologice este un domeniu prioritar. Acesta are un potențial foarte mare pentru tranzacțiile ulterioare 2014 și după aceea cred că avem exemple pozitive. Investitorii și-au dovedit capacitatea de a răspunde nevoilor proiectelor. Credem că această inițiativă are un rol important în oferirea de standarde. Investitorii sunt interesați de să investească în aceste proiecte, dar caută de fapt standarde comune nu vor proiecte care se difere foarte mult unul de celălalt, vor proiecte cu caracteristici comune. În ceea ce privește diversificarea, primul proiect a avut loc în Spania, Castor, urmat de Belgia, apoi de Marea Britanie, și așteptăm să ni se alăture și alte țări în 2014, Irlanda, Italia, Germania, Franța și așa mai departe. Încercăm pe cât posibil să extindem domeniul de aplicare al acestui instrument. Însă, s-a mai, s-a mai spus deja, depinde foarte mult de proiectele care sunt lansate pe piață. E vorba de un instrument de piață, dar ne bazăm pe maturitatea acestor proiecte. Și încă un aspect un element care face parte din mecanismul conectarea Europei, modul în care BEI împreună cu Comisia Europeană poate oferi servicii de consultanță autorităților și persoanelor implicate în aceste proiecte. Vom lucra în continuare la acest aspect. De asemenea, e important ca autoritățile să dea dovadă de flexibilitate în analizarea posibilităților de investiții, să vadă cum procedurile de achiziții pot fi adaptate astfel încât să beneficieze și noi investitori de ele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Murphy! Am o listă de uh, persoane care doresc să ia cuvântul. În afară de doamna Lichtenberger, care este ultima pe listă, și cei pe care i-am citat deja, cine mai dește acum, am să încep cu Matiu Groș. Uh, Mulțumesc pentru informații și am uh, câteva întrebări cu privire la modul de funcționare a acestor instrumente. Uh, este prevăzut ca BEI să fie un fel de consultant în aceste proiecte. Vreau să, și de aceea vreau să întreb dacă există deja exemple practice care să demonstreze modul în care se petrece această cooperare în termeni practici. Și încă o întrebare în legătură cu utilizarea uh, obligațiunilor legate de proiecte. Care este costul pentru promotorul um, uh, acestor obligațiuni uh, pentru că bănesc că nimeni nu emite aceste obligațiuni doar, uh, fără, doar așa, de dragul, de amorul artei și din, din altruism. Și întreb dacă aceste obligațiuni pot fi oferite doar în pachet cu alte uh, cofinanțări sau uh, pot fi utilizate și ca instrumente unice de finanțare. Mulțumesc. Doamna Meissner. Ja, mich würde vor allen Dingen... Pe mine mă interesează următorul lucru înțeleg că de fapt nu a avut loc o fază pilot. Pentru că eh, am înțeles la, eu la început, eh, cel puțin așa prevăzusem, să, eh, să inițiem o fază cu obligațiuni legate de proiecte, dar într-o fază pilot și după, după ce se dovedește succesul acestora să, să trecem la obligațiunile propriu-zise. Acum, Înțeleg că lucrurile au funcționat bine și asta nici nu e rău, dar dar vreau să știu dacă ceea ce ne-ați prezentat este de fapt faza de pilot sau este deja proiectul propriu-zis. Și apoi, din partea b ce, ce uh, rezultate operative puteți uh, obține? Care este pârghia pe care, până la urmă, cu care contribuie BEI. Eh, comisarul competent vorbea de o mulțire cu un factor de 20 a banilor investiți de BEI. Și o a treia întrebare, ce se întâmplă cu Europa de Est, unde există mari nevoi infrastructurale, dar acolo încă n-ați făcut nimic. De ce nu funcționează uh, lucrurile acolo? Uh, nu există confinanțare, nu există investitori? Uh, care sunt problemele? Deci eu provin din Europa de Vest, dar mă interesează ce se întâmplă în Estul Europei. Mulțumesc. Ich mein, Domnul Kramer. Eingerichtet. Obligațiunile legate de proiecte sunt folosite pentru a se pune mâna pe niște bani pe care de fapt nu avem. Uh, dumneavoastră ați vorbit de mai multe ori de interesul investitorilor. Sigur că investitorul nu vrea să investească în toate proiectele disponibile, ci în anumite proiecte. Și atunci mă gândesc că există proiecte care ar fi bene, uh, pozitive și altele negative. În Elveția am participat recent la o discuție despre finanțări private în cadrul unor parteneriate public-private și uh, acolo s-a spus, da, într-adevăr există proiecte care sunt bune, după care și profităm. Dar uh, astea nu vrem să le dăm industriei, astea le facem noi singuri. Și celelalte proiecte, uh, pe de altă parte, nu găsesc finanțare pentru că nu sunt proiecte bune. Și teza mea este că nu, nu că n-am avea suficienți bani, ci că banii pe care avem, bani mulți de altfel, îi cheltuim în mod greșit. În Germania, în 94, a fost adoptată reforma căilor feroviare. Și în 20 de ani de acolo, încoace, nu doar a crescut prețurile cu 5, de 15 ori, ci s-au investit 80 de miliarde de euro, iar bilanțul este că astăzi uh, căile ferate transportă mai puțin pasageri decât acum 20 uh, de ani. Credeți că dacă s-ar fi uh, contribuit cu, proiect, cu obligațiuni legate de proiecte la această cofinanțare, ar fi fost mai mulți pasageri acum pe căile feroviare germane? Eu nu cred. Adică eh, eu cred că eh, această eh, cofinanțare prin BEI, prin proiect, obligațiuni legate de proiecte, nu este un panaceu. Ni se spune nu știu câți ani că PPP-urile sunt soluția ideală, dar nici ele nu rezolvă problema. Deci, Uh, exemplele, exemplele sunt bune pentru chestiuni începute, dar nu, nu aveți cum să ne raportați exemple de uh, proiecte finalizate profitabile. Da? A fost uh, anul trecut chestiunea legată de centrala atomo-electrică din Finlanda, care trebuia terminată cu niște bani publici și tot n-a fost terminată și tot s-a scumpit. Da? Și tocmai de aceea am vrut să vedem proiecte pilot. Aș fi foarte mulțumit dacă ați putea să ne arătați un proiect pentru care ne arătați mai întâi prognoza, ce ați făcut și în cele din urmă dacă ele au fost finalizate și cu ce profit. Dar așa zicem și noi că speranța mare ultima și uh, mergem înainte cu niște finanțări care uh, de fapt mă fac să fiu foarte sceptic. Merci, Monsieur Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări de formulat crima. Știu că exista o fază pilot programată pentru primii doi ani din acest dispozitiv, cu un buget uh, limitat de 250 uh, de milioane de euro pe an. Dacă mă uit la dispozițiile din regulament, am senzația că încă nu s-a ținut cont de uh, nevoia de a evalua ceea ce s-a întâmplat în faza pilot. Acum nu știu cât ar putea să dureze această fază de evaluare, 3 luni, 6 luni sau mai mult, dar în timpul acestei faze de evaluare mai există posibilitatea de a acorda uh, credite pentru aceste uh, obligațiuni sau nu. Știind că avem 250 de milioane de euro pe an timp de 2 ani și apoi se încheie faza de uh, pilot, apoi urmează faza de evaluare și când se încheie faza de evaluare, probabil că va exista un uh, raport, dar mă întrebam, între momentul în care se încheie faza de evaluare și momentul în care se publică concluziile evaluării, ce se întâmplă? Nu mai există niciun fel de posibilitate de finanțare? Nu mai sunt afectate deloc credite? A doua întrebare. Am putut deja de două ori să aud un raport despre diferitele proiecte, dar încă nu am aflat să se fi finanțat un proiect în afară de infrastructură uh, rutieră. Știți dacă există proiecte în ce privește infrastructura feroviară sau canalele navigabile pe apele interne? O altă remarcă. Dumneavoastră acum uh, ați creat această plasă de siguranță împreună cu uh, LGTT. Acest dispozitiv uh, este deja operațional pentru că am senzația că s-a creat un singur, o singură sursă de proiecte, aceeași pentru LGTT și um, obligațiune pentru proiect, doamna Lichtenberg. Mm. Mulțumim pentru această prezentare. Mai întâi, permiteți-mi să constat că ceea ce faceți dumneavoastră e politică în domeniul construcțiilor și nu în domeniul transporturilor. Din păcate am vorbit de prea multă vreme deja de decuplarea uh, emisiilor uh, de dioxid de carbon de uh, infrastructură aici, în cazul nostru, uh, ar trebui să solicităm și o decuplare a uh, construcțiilor infrastructurale de transporturile propriu-zise. Uh, situația este acutizată în prezent și mai tare prin faptul că investitorii privați preferă proiectele mai mici, mai ușor de supervizat, unde și riscul este uh, suportat în mai mare proporție de uh, instituțiile publice, astfel încât uh, riscurile pentru investitorii privați sunt mici față de profituri care pot fi mai mari. Eu cred că această tendință eh, înspre un fel de patchwork al investițiilor, eh, eh, eu cred că acest risc crește tot mai mult în Europa. Și de aceea vreau să întreb dacă la dumneavoastră sunt în discuții, așa cum discutăm noi în Parlament, și unele abordări globale cu privire la Uh, rețeaua de transporturi, pentru că avem o carte albă care enunță principii, uh, un, principiile unei abordări globale. Adică vreau să știu dacă ceea ce noi adoptăm aici ca decizii în Parlamentul European face parte și din criteriile de evaluare a unor posibilități și oportunități de investiții sau dacă dumneavoastră lucrați complet decuplat de uh, ceea ce uh, discutăm noi aici. Și încă o treabă. Uh, în special sectorul construcțiilor, dar și alte sectoare, este, uh, este practic împânzit de corupție. Uh, și multe studii științifice au, au confirmat deja că în cazul unor astfel de cofinanțări, de multe ori uh, investitorii sunt uh, cumva exonerați de răspundere și investitorii privați, iar uh, investitorul public um, este cel care suportă toate cheltuielile și depășirile de costuri. Și de asemenea se constată în constricții că depășirea costurilor la, față de devizurile inițiale nu constituie excepția, ci chiar regula și regulile uh, și depășirile de costuri la infrastructurile uh, de transport sunt în medie între 60 și 200%. Este un fenomen uh, foarte cunoscut în plus, vreau să știu care sunt, cine vă oferă prognozele noastre pentru transport? Uh, operatorul uh, de transport, uh, proiectantul, există, există prognoze cât de cât independente? Pentru că pot să vă dau câteva exemple foarte grăitoare în care în care, uh, sigur, operatorii au făcut niște previziuni care până la urmă le-au servit numai lor. Am auzit uh, de la un caz din Italia de Nord um, că anume ar urma să se finanțeze centura autostradală în jurul orașului Milano, care ar consolida trecerea de la uh, calea ferată la calea rutieră în ce privește transportul de mărfuri în regiune. Uh, Uh, un astfel de proiect nu este eligibil pentru fonduri din TNT, dar m-ar interesa să știu în ce măsură un astfel de proiect uh, de amploare ar putea fi eligibil în condițiile dumneavoastră de lucru eu cred că ceea ce faceți dumneavoastră este foarte riscant, în special în ce privește infrastructura de transporturi. Este mai riscant, mai ales pentru că vedem că și rezultă în raportul dumneavoastră că se finanțează preponderent uh, șoseaua și mult, mai, și mult prea puțin uh, mijloacele și modalitățile de transport durabile. Eh, vreau să întreb dacă observați deja o schimbare de trend în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum și eu am niște întrebări. Mai întâi, domnule Casoni, dumneavoastră ați vorbit eh, despre faptul că nu există pe piață niște companii de asigurări eh, care să ofere niște polițe de asigurare monoline pentru că președintele înțelesese moral insurance, un fel de asigurare morală și se întreba dacă așa ceva chiar există pe piață. Dar, în sfârșit, de fapt, vreau să spun ceva precum a spus și colegul Riche. Da, văd proiectul cu autostrada A11 și văd că investitorii privați știu că va fi o oportunitate pe termen lung pentru că și-ar putea recupera banii, să spunem, de exemplu, dacă se instaurează o taxă pentru autostradă. Însă, de câte ori uh, vei putea să-ți recuperezi banii uh, dacă, uh, nu știu, se finanțează o cale ferată care să lege o uzină de un port. Sau dacă construiești o infrastructură undeva în uh, Alpi sau mă uit la ce se întâmplă în țara mea și că s-ar putea ca în, în Londra să se construiască un tunel. Și atunci când se vorbește despre tunel, lumea primul rând se întreabă, dar de ce costă așa scump? Și atunci mă întreb, cum se va întâmpla cu aceste proiecte și până când se vor emite obligațiuni, cât timp lumea va uh, uh, subscrie aceste obligațiuni. Da, n-am să... Acum vorbesc despre piețele de finanțare privată pentru că o să-mi spuneți că sunt o doagă bătrână care tot uh, se plânge. Dar aceste proiecte pilot, și marja de profitabilitate și uh, aceste agenții de rating. Da, mă rog, cine sunt ei, cine i-a ales, cine sunt ei, de ce sunt uh, evaluările lor acea, așa de fiabile. Și ce se întâmplă cu aceste proiecte, așa zis, marginale, dacă îmi dați voie să folosesc acest termen? Ce au ei de câștigat? și dacă e vorba despre infrastructuri portoare sau de uh, structuri feroviare, acolo unde uh, Investitorii privați nu se uită cum evoluează uh, piețele, da. Uh, până la urmă, ce șanse au aceste proiecte marginale? Da, uh, acum dau cuvântul domnului Casoni și apoi colegului. Mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru întrebări. Am să încerc să răspund și apoi domnul Murphy va putea să completeze. În ce privește uh, uh, faza actuală. Acum suntem în faza pilot din punct de vedere buget, pentru că am avut buget pentru 2010 și 2013 de 230 de milioane. Adoptarea proiectelor poate să se facă inclusiv în 2014 cu o executare care poate să dureze până în 2015-2016. În facilitatea Connecting Europe, potrivit hotărârii puterii legislative, mai există buget care poate fi alocat pentru 2015 și 2016, tocmai pentru a nu exista o întrerupere a finanțării. În ce privește evaluarea pe scară largă, aceasta ar trebui să aibă loc în 2015, însă știind că avem buget alocat și pentru 2014 și 2015, atunci uh, finanțarea va putea să fie posibilă și în timpul fazei de evaluare. În ce privește uh, găsirea fondurilor, de fapt este vorba despre uh, raportul dintre finanțarea din bugetul UE și uh, Uh, um, finanțările private. Iar în ce privește uh, rata îndatoririi, ca să spun așa, uh, impactul asupra bugetului european va fi de în jur de 30% și restul pentru finanțarea privată. Și știind că Banca Europeană de Investiții pot, poate să-și asume uh, o finanțare a maxim 20% din valoarea obligațiunilor emise, înseamnă că întotdeauna există uh, un raport uh, de 1 la 5 între finanțarea asigurată de BEI și uh, cea concret um, alocată proiectului respectiv. Sper că așa vă dați mai bine cam pe unde ne situăm acum. Din punctul nostru de vedere, atunci când vorbiți despre aceste proiecte pe care le-am numit marginale, piața obligațiunilor a dispărut la un anumit moment dat. Înainte era un adevărat instrument de finanțare, dar în centrul concedului a dispărut complet. Împreună cu BEI încercăm să propunem acest nou concept, tocmai pentru a reînvia cumva această piață și să existe o nouă facilitate de finanțare în afară de cea instituțională. Deci noi, până la urmă, în faza pilot, am recreat această piață obligațiunilor și vrem să demonstrăm că poate să funcționeze și ne așteptăm să vedem care va fi reacția piețelor în general față de această nouă evolu evoluție și până la urmă efectul a fost pozitiv pentru că ă, totul a um, repornit. Iar în ce privește viitoarea fază, cea a evaluării, pentru noi este foarte importantă căci nu numai că vrem să deschidem această piață către uh, alte țări, pentru că s-ar putea să uh, fie vorba despre țări noi și despre noi sectoare. Avem tocmai o asemenea idee pe care am dezbătut-o și cu Comisia, ca să vedem cum putem să găsim uh, soluții în momentul în care se vor găsi proiecte eligibile pentru un um, um, transport sustenabil. Însă ceea ce este fundamental, așa cum ați mai spus și dumneavoastră mai devreme, indiferent ce facem, că e vorba despre uh, uh, uh finanțarea proiectelor, despre obligațiunile de proiect, pentru mine, dar cred că și pentru Parlament, putem să afirmăm că suntem uh, în uh, privim lucrurile din aceeași perspectivă. Ne dorim să finanțăm proiecte care sunt bune pentru public, dar acolo unde obligațiunile de proiect pot să fie uh, de-a dreptul utile, este că permit găsirea unei finanțări care până la urmă este mai ieftină pentru publicul larg. Nu e, mai degra- nu e problemă de creditare pe piață, ci e problemă de lipsa proiectelor uh, valabile. Și împreună cu Connecting Europe, cu această facilitate de conectare a Europei, vrem să îmbunătățim tocmai calitatea acestor proiecte aflate în pregătire. Și odată ce aceste proiecte sunt fiabile și viabile, putem să uh, folosim obligațiuni pentru a le uh, finanța. Deci nu e invers, nu întâi finanțarea și după aceea proiectul. Mai întâi trebuie să găsim proiectul și apoi să vedem ce instrumente de finanțare putem să folosim, uh, acordarea de credite și, sau uh, folosirea obligațiunilor, totul pentru a trezi interesul investitorilor privați. Este de asemenea important faptul că o, această obligațiune este legată de regulamentul TNT și de facilitatea conectarea Europei pentru faza a doua. Noi nu putem decât să finanțăm proiecte din acest sector. Și vom vedea cum vom putea să finanțăm proiecte care nu sunt neapărat de infrastructură de transport rutier, deci ne extindem și la calea ferată și la transportul maritim, atâta timp cât acestea fac parte din facilitatea conectării Europei, va fi posibil. Oricum, Există multă experiență din partea VAB în ce privește evaluarea cererilor de ofertă, a procedurilor de licitare, în ce privește lupta împotriva corupției și a conflictelor de interese. Deci ei au multă experiență de asemenea în ce privește normele de protecție a mediului înconjurător. Deci nu cred că este greșit faptul că ne-am pus experiențele în comun. Dar acum nu știu dacă pot să îl rog pe colegul meu să se ocupe mai mult de termenii de finanțare și și să răspundă la întrebarea cine face uh, estimările în ce privește evoluția traficului. Mulțumesc. Am să iau întrebările pe rând în ce privește serviciile de consiliere și cum acestea pot să sprijine proiectele în general sau um, emiterea de obligațiuni de proiecte, există centrul uh, PPE de expertiză care are drept rol să garanteze um, schimbul de bune practici între autoritățile vizate. De asemenea, se ocupă de um, um, achizițiile publice și de proiectele uh, și licitațiile de proiecte în general în um, cooperare cu autoritățile naționale. Există, de asemenea, la nivelul proiectelor întrebări de genul cum putem să le depistăm, cum putem să le sprijinim pe cele mai calitative. Nu e vorba neapărat despre proiecte finanțate prin obligațiune, e vorba despre proiecte în general pentru că nu e vorba doar despre finanțarea prin uh, obligațiuni. Noi vrem să finanțăm uh, proiecte care răspund interesului public, care sunt uh, uneori priorități la, nivel internațional și proiectele care se bucură de cofinanțare europeană reprezintă o mare preocupare pentru noi pentru că putem să ne întrebăm cum putem să um, realizăm în asemenea, asemenea proiecte în țări unde uh, capacitatea de finanțare și de implementare lasă de dorit, precum și capacitatea administrativă. Este un punct pe care îl discutăm des cu Comisia Europeană. Iar Până la urmă, noi trebuie să uh, facem tot timpul evaluări ale riscurilor implicate și a finanțării de care este nevoie și cum putem să asigurăm un profit uh, suficient în urma investiției, uh, un profit per obligațiune Evaluările pe care le facem pentru 2015, de exemplu, sunt bazate pe ce s-a întâmplat în 2013 și 2014. Deci, putem foarte bine să comparăm uh, uh, proiectele, felul în care s-au concretizat și care a fost uh, efectul propriu-zis de catalizator al acestui instrument de finanțare. În ce privește această rată a uh, îndatoririi, știți că a existat această um, defalcare a procentelor între energie uh, și uh, transport și infrastructură în general și atunci s-a ajuns la 1,8 miliarde pentru finanțarea datoriei, 1,8 miliarde de euro. Și Uh, bugetul alocat uh, a fost până la urmă de doar 10 milioane alocat concret, deci vedeți că rata îndatoririi este suficient de mare, dar este o rată care se explică, o rată normală, pentru că pentru um, faza pilot uh, și sectorul transportului și a energiei, cum spuneam, sumele alocate efectiv au fost destul de mici. Și în ce privește numărul de proiecte, păi, acest lucru se explică și prin opțiunea B de a finanța doar proiecte bune. Noi chiar presupunem că este vorba despre proiecte bune, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să se deruleze doar în partea bogată Europei. Nu, noi considerăm că sunt proiecte cu sponsori buni, cu promotori buni și cu uh, o garanție de gestionare pe parcursul întregii vieți a proiectului. Deci noi întotdeauna ne dorim ca proiectele pe care le finanțăm să fie bine gestionate și bine structurate, nu ținem cont de zona geografică. Categoria de proiecte care a fost deja finanțată până acum pot să spun că Noi am uh, uh, susținut uh, um, pe de o parte proiectul de la Bordeaux și uh, um, uh centura, de uh, construirea centurii în jurul orașului Bordeaux și de asemenea în noul port de intrare la Londra. Deci noi am susținut aceste proiecte, însă încă nu am uh, obținut finanțare din partea BEI pentru aceste proiecte și oricum ne așteptăm ca proiectele pe care noi le alegem să se și maturizeze. De exemplu, pentru uh, transportul feroviar uh, nu putem să spunem că deocamdată există cine știe ce proiecte, ce puțin nu pentru următorii ani. Probabil că există proiecte mai importante pentru viitor. Însă noi Vrem să sprijinim finanțarea privată și finanțarea prin obligațiuni, atât în ce privește uh, transportul uh, uh, maritim și fluvial, precum și transportul uh, feroviar, dar mai rămâne să discutăm. Referitor la faza de evaluare care ar trebui să um, se desfășoare în 2015, o evaluare care va fi făcută de către Comisia Europeană, o etapă cheie, să vedem cum uh, uh, fondurile alocate au fost gestionate și să știm la ce, uh, în ce moment vor exista fonduri suplimentare, deci din 2015 încolo. S-a hotărât că vor exista 230 de milioane suplimentare pentru perioada 2014-2015 tocmai ca să nu existe o sistare a finanțării, însă ce se va întâmpla după ce vor fi uh, folosiți acest 230 de milioane be, va depinde de această fază de evaluare și oricum raportul de evaluare va fi trimis Parlamentului și Consiliului. În ce privește legătura dintre uh, instrumente, proiectele încă pot să fie adoptate potrivit uh, instrumentului LGTT până la uh, sfârșitul anului 2014. Era vorba despre proiecte pentru a diminua riscurile uh, uh, legate de trafic, mai ales de traficul rutier, și există mai multe proiecte de infrastructură rutieră în Europa care au fost deja finanțate. Dar până la urmă, s-a ajuns la proiecte care nu aveau drept scop declarat uh, diminuarea riscurilor sau, să spunem, crearea unei, unei taxe, ci, în general, um, proiecte de interes pentru o regiune sau pentru o circumscripție. Dar, cum spuneam, ne dorim <clears throat> uh, pe termen lung combinarea acestor instrumente instrumentul LGTT um, um, era strâns legat de piața bancară, pe când uh, instrumentul uh, obligațiunilor de proiect este strâns legat de piața obligațiunilor și de piețele financiare în general. Și putem să ne întrebăm, de exemplu, un uh, proiect de infrastructură portoară cum ar putea să fie finanțat și prin instrumentul bancar, dar în același timp și prin uh, instrumentul obligațiunilor de proiect. În ce privește criteriile de îndeplinit uh, pentru a beneficia de finanțare cu obligațiuni, domnul Casun a spus foarte clar, sunt proiectele din sfera de acoperire a TNT, uh, sau a facilității conectarea Europei, noi facem o analiză, o evaluare a uh, întregului ciclu de viață al proiectului, iar în ce privește corupția, evident că trebuie evitată, de exemplu, depășirea costurilor. Uh, ce se întâmplă într-un asemenea contract tipic este că uh, tocmai vrem să uh, redactăm un contract solid, astfel încât să evităm orice fel de depășire a costurilor. Și atunci când se oferă finanțare și vrei să te asiguri că trebuie primi banii înapoi, uh, te asigur că există suficiente garanții și suficiente linii de orientare stabilite dinainte, astfel încât uh, să ai încredere în partenerii tăi și să știi că nu vor exista, cum spuneam, uh, depășirea ale costurilor. În ce privește evoluția traficului și riscul uh, uh aferent, noi facem de asemenea asemenea estimări. Avem uh, o echipă de ingineri, de economiști care se uh, uită până în cele mai mici amănunte la proiecte înainte ca acestea să fie evaluate. Iar în ce privește uh, proiectele finanțate cu obligațiuni versus cele care nu sunt finanțate cu obligațiuni, mm, întotdeauna noi trebuie să luăm hotărârea să vedem care sunt proiectele ce vor fi uh, uh, uh finanțate din uh, surse private Majoritatea proiectelor de altfel sunt uh, finanțate din surse publice sau din uh, bugetul european, dar oricum există foarte multe constrângeri de care se trebuie să ținem cont uh, relativ la finanțare. Se presupune că finanțarea privată va câștiga teren uh, în curând, nu va uh, reprezenta, nu va avea cea mai mare pondere, dar probabil că va câștiga teren. Și în ce privește forul care ia decizia, e bine, noi considerăm că finanțarea privată este la fel de competitivă și de fiabilă pentru sponsor și autoritățile naționale. În ce privește criteriile aplicate de DEI, și că, sigur că și noi urmărim un profit uh, pozitiv, este un criteriu foarte clar și într-o oarecare măsură este indicatorul principal pentru a decide eligibilitatea proiectelor. Deci este o chestiune importantă și pentru noi. Iar în ce privește, um, și cu asta închei, finanțarea proiectelor acolo unde um, piața privată nu e prezentă sau poate a eșuat, E, aici cred că scopul acestei inițiative este să intervenim acolo unde există un deficit de finanțare pentru proiecte infrastructurale esențiale pentru Europa. Având în vedere sectorul bancar pe termen lung și având în vedere programele de investiții pe termen lung, Uh, cred că um, investitorii sunt interesați să investească în obiective durabile care să fie exploatate o perioadă lungă. Dacă acum e un semn bun sau un semn uh, rău că ne implicăm noi, ei, bine, eu pentru investitor cred că este un lucru bun uh, să facă aceste investiții. Iar în ce privește, uh, uh, desigur, investițiile din, prin intermediul acestor obligațiuni legate de proiecte, aici, uh, sigur că e, contează foarte mult și ratingul de țară, perspectivele de durabilitate ale proiectelor deci uh, există uh, proiecte cu previziuni ceva mai slabe și cu ceva mai uh, previziuni cu proiecte cu previziuni mai, mai bune, dar um, toate trebuie să dea un rezultat pozitiv. Agențiile de rating sunt foarte importante, chiar dacă nu sunt singurul element important în aprecierea posibilității, potențialului de, de profitabilitate, însă sunt un um, element uh, important în încurajarea sau descurajarea unor uh, investitori de a se lansa în proiecte infrastructurale. Deci ratingul este important, uh, dar și pentru rating este importantă disponibilitatea unui investitor public de a participa la aceste investiții. Quickly, Eva. Foarte repede, dacă doriți, pentru că nu mai avem prea mult timp. O întrebare în legătură cu centura autostradală în jurul uh, Milan, mi, uh, orașul Milanului. Milano. Nu s-a răspuns la aceantă, această întrebare. Nu mi-a spus dacă este sau nu pe ordinea noastră de zi acest proiect. Am vorbit despre Italia mai devreme și proiectele italiene sunt pe ordinea noastră de, de zi nu sunt un expert în autostrăzile uh, din Italia, dar știu că BEI a finanțat uh, uh, și autostrada Brebene și așa numita tangențială Milano. Dacă aceste proiecte au fost finanțate prin inițiativa de obligațiuni legate de proiecte, asta este o discuție care trebuie purtată poate în altă dată în altă parte. Cred că aici există o problemă, spune președintele, anume că prioritățile pe care noi le vedem, modul în care vedem noi viitorul politic în domeniul transporturilor, este diferit de ce spuneți dumneavoastră dumneavoastră vorbiți de proiectele TNT de, ca despre o nouă coordonată a activității dumneavoastră. Na. Deci, eh, ca și cum v-aș vorbi eu despre construirea de noi elemente infrastructurale în porturi. Deci, ceea ce noi ne-am dorit și am prioritizat deja, încă nu se materializează. Dumneavoastră vorbiți doar despre autostrăzi. Autostrăzile însă nu sunt prioritatea noastră. Bun, uh, pozițiile sunt cunoscute, uh, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezentările făcute și să vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite la întrebările colegilor. Următoarea noastră reuniune este marți 1 aprilie la 9 dimineața. Ne întâlnim în sala ea 5 g 3 și vă aștept atunci pe toți. Iar la ora 11, coordonatorii să știe că vine în mijlocul nostru comisarul Calas pentru o întrevedere cu comisia noastră. Deocamdată vă mulțumesc, suspend ședința, mulțumim interpreților.